Bien, eh ben, on va commencer. Euh... Vom începe. Trebuie să începem pentru că mm, trebuie să vă spun că nimeni nu e prezent din biroul uh, um, comisiei astăzi. Cred că Corina ni se va alătura peste vreo 30 de minute pentru că um, din întârziere, are probleme de transport, așa că încep eu să prezidez ședința. Și începem acum. Și trec la limba franceză, spune președintele. Trebuie să vă amintesc instrucțiunile mai întâi, instrucțiunile pentru buna funcționare a reuniunii la distanță. Avem astăzi interpretare în limbile franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, neerlandeză, poloneză, română, suedeză, portugheză, greacă și maghiară. Maghiara înlocuiește limba letonă în această dimineață. Intervențiile doar prin telefon sau fără imagine nu vor fi interpretate și sunteți rugați să apăsați pe butonul Speak dacă vă conectați la distanță, în momentul în care vă dăm cuvântul. Termenul pentru amendamente pe care trebuie să-l anunț la raportul politică de coeziune și strategie regională în domeniul mediului în lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru care raportor este domnul Falcă, este 30 septembrie, ora 12. Începem astăzi cu deschiderea votului la distanță în legătură cu amendamentele la două rapoarte. După cum știți, votăm în două runde. Mai întâi votăm astăzi amendamentele și apoi mâine va avea loc votul final. Rezultatele voturilor privind amendamentele vor fi anunțate înainte de deschiderea votului final mâine și votul uh, Uh, final va avea loc prin apel nominal. Vă amintesc procedura pentru votul la distanță. Fiecare grup politic a pregătit lista membrilor care vor participa la vot pentru ca aceștia să fie identificați. Ați primit prin e-mail instrucțiuni în legătură cu derularea votului, acum le cunoașteți deja. Toți membrii care participă la vot vor primi prin e-mail buletinele de vot uh, pentru amendamente care vor fi trimise de pe căsuța de e-mail a Secretariatului Comisiei. Completați buletinele, completați numele dumneavoastră și uh, voturile și uh, uh deci completați uh, manual aceste formulare pe care apoi trebuie să le scanați și să le trimiteți prin e-mail. Știți foarte bine care este procedura deja cu care ne-am obișnuit deja, deci trimiteți prin e-mail uh, la adresa obișnuită tranvot um, at europarleuropa.eu voturile trimise la adresa, de pe adresa dumneavoastră oficială de Parlament uh, sunt valabile dacă sunt trimise în perioada de vot, uh, în termenul de vot. Uh, votul începe acum, verificăm dacă avem quorum. Da, avem quorum, mulțumesc domnule director, și puteți vota până la ora 11.30 amendamentele la aceste două rapoarte. Deci, votul se închide la ora 11.30. Vă amintesc că Primul raport este cel privind bugetul general al UE pentru exercițiul 2021, în toate secțiunile, raportul colegului Marinescu. Și al doilea raport este um, raportul uh, privind programul Invest EU al lui, al lui Tom Berențe. Deci s-a deschis votul uh, la distanță și puteți vota până la ora 11.30. Trecem acum uh, la a doua parte a ordinii de zi din această dimineață. E vorba de deschiderea unei, dezbate, un, unei dezbateri cu participarea a cinci invitați în legătură cu situația sectorului european al turismului după criza COVID-19 și reuniunea grupului de lucru privind turismul cu uh, părțile. Dragi colegi, uh, este o dezbatere pe care ne bucurăm să o putem uh, avea astăzi, poate în condiții dificile. Am fost dezamăgiți de poziția Comisiei uh, de la reuniunea multipartită, unde Comisia noastră și deputații implicați în domeniul turismului nu au fost invitați. În această dimineață vom avea un schimb de opinii în legătură cu situația din sectorul turismului în Europa după criză, <laughs> după, între ghilimele fiind spus, pentru că criza COVID-19 nu pare să se fi terminat, nici vorbă. Și probabil că Iată, criza continuă, chiar dacă sezonul turistic se încheie. Avem cinci invitați care vor participa la ședința noastră la distanță. Doamna Alessandra Priante, directoarea pentru Europa organizația, la Organizația Mondială a Turismului. Toată lumea este conectată, s-au verificat uh, conexiunile. Doamna Teodora Marinska, care se ocupă de finanțe și afaceri publice la Comisia Europeană pentru Uh, călătorii, doamna Laura Unias Scardenia, vicepreședintea Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism, doamna Cristina Nunez Cuesta, coordonatoarea rețelei regiunilor europene pentru un turism durabil și competitiv, și domnul Juan Marin, vicepreședinte al Guvernului Regional din Andalusia și membru al NECST Ur, uh, prezent astăzi pentru a ne vorbi despre cazul regiunii sale, deci pentru a avea un exemplu specific dintr-o regiune europeană um, față de aceste considerații de ordin general. Vă amintesc că turismul face parte, bineînțeles, din prerogativele și din activitatea comisiei noastre și este un element esențial În cadrul acestei crize COVID, având în vedere impactul ei considerabil asupra turismului, ocazie pentru multe persoane de a-și da seama că turismul avea importanță economică și socială mult mai mare decât ne-am fi dat seama sau multă lume și-ar fi dat seama înainte. Știm că reprezintă aproape 10% din PIB și din ocuparea forței de muncă în Europa, ceea ce face turismul comparabil cu sectoare considerate strategice în economie, în uh, industrie sau în uh, servicii. Ne-am dat seama, deci, că turismul nu este doar foarte important, ci și uh, determinant pentru regiuni care nu aveau întotdeauna acces la industrie sau alt tip de potențial de dezvoltare economică. Obiectivul nostru este în continuare unul de turism durabil și inclusiv din punct de vedere social și pe baza acestor obiective, Parlamentul European a adoptat în iunie o rezoluție privind transporturile și turismul la orizontul 2020 și dincolo de acest an și apoi deputații s-au întâlnit cu reprezentanța ai Comisiei Europene pentru a, a analiza propunerile făcute în această rezoluție și pentru a adopta măsuri comune care pot fi propuse statelor membre care am văzut pornesc în bătălie de la situații, din situații foarte diferite. Comisia noastră plădează pentru o linie bugetară consacrată turismului durabil în viitorul cadru financiar multianual. Știți și eu știu de mult pentru că sunt de mult aici, că solicitarea de linie bugetară pentru turism, o solicitare care pare evidentă pentru că turismul este o competență a Uniunii Europene conform tratatelor și totuși avem 0 euro buget în cadrul financiar multianual. Deci această solicitare care a fost propusă și sprijinită nu a fost deocamdată luată în considerare în cadrul negocierilor bugetare. Situația dificilă în care se află turismul, sectorul turismului uh, în cadrul crizei, ne obligă să găsim cât se poate de rapid soluții creative și să ținem cont mai mult ca niciodată de acest sector, având în vedere cât este de important. Este clar că acțiunile unilaterale ale statelor membre, fără criterii uniforme, au avut consecințe negative pentru mulți actori, pentru multe firme din domeniul turismului și deci a avut consecințe chiar asupra societăților din statele noastre. Multe firme eh, au dat faliment chiar în sectorul turismului. Deja pierderile au fost considerabile și deci crește șomajul eh, și lipsa de securitate socială. Și au fost eh, o serie întreagă de uh, limitări în acest sector în timpul verii, nu s-au găsit soluții durabile la probleme. Multe state membre au avut politici uh, care au permis păstrarea temporară a activității, dar nu au existat uh, politici comune la nivelul Uniunii, nu au existat măsuri directe din partea Uniunii Europene și acestea sunt absolut necesare dacă nu dorim ca sectorul să se degradeze în continuare. Avem nevoie de politici europene pentru turism, cu mijloace bugetare prevăzute pentru asta și deocamdată suntem nemulțumiți de perspectivele care ne sunt oferite, având în vedere poziția Consiliului și a Comisiei. Probabil această criză reprezintă o ocazie istorică. Sper că nu va fi o ocazie um, ratată de a moderniza turismul, de a-l face mai durabil și de a-l considera în sfârșit un sector cheie în atingerea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2050. pentru că transporturile uh, și turismul au un impact, un impact asupra mediului evident. Și de aceea sectorul trebuie considerat absolut primordial pentru a atinge neutralitatea climatică. Voi da acum cuvântul invitaților noștri. Doamnelor și domnilor, aveți 5 minute fiecare pe rând și apoi vor putea lua cuvântul deputații din sală sau la distanță. Vă rog să nu depășiți cele 5 minute pentru intervențiile dumneavoastră la distanță și apoi vom da cuvântul la sfârșit fiecăruia în încheierea dezbaterii, dezbaterii câte 3-4 minute ca să puteți să trageți concluzii și pentru a răspunde la întrebările care vor, vă vor fi puse de, de eurodeputați. Voi da cuvântul mai întâi doamnei Priante, directora pentru Europa la Organizația Mondială a Turismului. Doamnă Priante, dacă sunteți conectată, aveți cuvântul cuvântul 5 minute. Merci beaucoup, bonjour, bonjour. tous. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Avem, uh, sunt, aveți mulți invitați, eu sunt prima, așa că nu voi, nu voi folosi tot timpul. Vă rog să-mi deschideți prezentarea deci, Organizația Specializată a Națiunilor Unite pentru Turism la nivel mondial a fost. Vă rog să treceți la următorul slide. Trebuie să văd prezentarea. Vă rog să treceți la următorul slide. I'm sorry, I don't see my present. Îmi pare rău, nu văd prezentarea. Nu pot, deci, să continui. Pot să, domnule președinte, pot să continui să vorbesc dacă doriți, dar nu văd prezentarea. Președintele, vom vedea care este prezentarea, noi, care e problema. Noi vedem prezentarea. Eu uh, nu uh, o văd și atunci nu pot să trec de la un slide să vă spun când să treceți la următorul slide. Văd doar un ecran albastru cu uh, logo-ul Parlamentului European. Președintele, propun să trecem la următorul vorbitor și apoi vom repara prezentarea dumneavoastră și apoi revin la dumneavoastră. Um, doamna Priante, domnule președinte, am o propunere mai bună pot să-mi fac prezentarea oral și apoi prezentarea PowerPoint vă poate fi trimisă să o citiți, să vă uitați pe ea ulterior. Dacă sunteți de acord, da, putem face așa, nicio problemă, spune președintele. Continuați, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Deci, Organizația Mondială a Turismului uh, a ONU, am încercat să înțelegem cifrele în această criză. La început am avut impresia că i a afectat doar o parte a lumii, dar acum clar a devenit uh, una complet diferită. Deci uh, am făcut barometrul, care este instrumentul nostru oficial, pentru că noi emitem datele globale pentru turism uh, și am, con- am constatat că turismul internațional a scăzut cu 65% din cauza situației legate de restricții, restricțiile de călătorie. Impactul um, este prezentat pe o curbă care, pe care aș fi vrut să o vedeți. E păcat că nu, pute, nu pot să o văd pe ecran. Deci curba turismului uh, întotdeauna de obicei uh, crește vara și apoi scade. Uh, vedeți, în 2018-2019 așa s-a întâmplat, a fost o curbă ascendentă și apoi descendentă, dar Ana, pot să redemarez prezentarea, ar fi foarte bine, oricum. Deci este clar că uh, în vara aceasta scăderea a fost uh, una um, foarte evidentă, chiar dacă s-au uh, um, ridicat anumite restricții, uh, nu s-a revenit la o situație obișnuită. S-au pierdut sau sunt în risc între 10 și 20 de milioane de locuri de muncă în, domeniul turismului. Acesta este prevederea până la sfârșitul anului 2020. E vorba de pierderea între 920 de milioane și 1,3 uh, miliarde de dolari um, venituri în domeniul turismului și um, până la sfârșitul anului uh, pierderea la nivelul PIB-ului este de 2%. În Europa, pe care ne concentrăm astăzi, știm că peste 90% din sector este reprezentat de IMM-uri și uh, în cele 27 de state membre și, în general, în, pe continentul european, reprezintă 51% din uh, turismul mondial. Deci, um, impactul asupra turismului mondial este enorm și, după cum știți, uh, turismul înseamnă interconectare. Deci, ce se întâmplă într-o țară are efect pe piețele majore pentru cerere sau ofertă. Deci, dacă uh, de exemplu, există un blocaj în Regatul Unit, uh, impactul uh, asupra țărilor din sudul Europei sunt foarte, este foarte mare pentru că nu poate avea loc tranzitul prin Regatul Unit. Deci, pierderea de locuri de muncă prevăzută este de 6 milioane și uh, pierderea de venituri în domeniul turismului Uh, de la hoteluri până la um, croaziere este între 85 și 95%. După cum vă închipuiți, impactul um, este um, extrem de mare pentru că există tendința, așa cum e normal, Nu mă mai uh, văd pe ecran, dumneavoastră mă vedeți? Nu, nu vă mai vedem. Încercăm să rezolvăm problema tehnică uh, printr-un reset. Vă, vă auzim, doamnă Priante, dar nu vă mai vedem. Nu am neroc deloc. Nu-mi vedeți nici prezentarea, nu mă vedeți nici pe mine. Asta e. Spuneam că un lucru important pentru noi Stimați eurodeputați, acesta este principalul nostru mesaj. Secretarul General al ONU a pregătit un document în legătură cu turismul. Deci, Națiunile Unite recunosc importanța turismului pentru a pune bazele unei societăți reziliente. Și există cinci piloni, cinci domenii prioritare care au fost propuse pentru redemararea turismului. Deci, bineînțeles, vom insista pe acestea, dar facem mai mult de atât. Am creat un com- o comisie globală pentru criză în domeniul turismului, cu implicarea multor actori prezenți azi aici, începând cu um, um, Organizația Internațională a Muncii, ICALO, IATA uh, și um, Organizația Mondială a Comerțului și toate statele membre și am pregătit recomandări pentru acțiuni prioritare adresate guvernelor avem uh, un ghid uh, global pentru șefii de state și guverne. Pentru noi cooperarea este extrem de importantă, este obligatorie. Avem contacte cu toți actorii interesați, mai ales la nivel guvernamental și cooperăm strâns pentru prima dată cu Comisia Europeană și cu dumneavoastră Parlamentul European. Secretarul General cu o delegație de miniștri ai turismului uh, a cerut ca turismul să fie o prioritate și își dori să vă mulțumesc tuturor, mai ales deputaților care se ocupă de mult de turism și acordă importanță turismului. Este o acțiune um, importantă, dar ne concentrăm și pe ce mai important acum pentru a redemara turismul dorim uh, să avanseze valorile noastre principale. Durabilitatea, nu trebuie să revenim la situația precedentă. Toată lumea spune că lucrurile nu vor fi cum au fost până acum. Deci noi oferim date, cunoștințe și sprijin guvernelor, administrațiilor la toate nivelurilor, nivelul regional, local și instituțional pe platforme, inclusiv task force-ul formal și informal, cu tot sprijinul necesar. Avem toate inițiativele noastre cu inițiativele pentru turism, pentru platforma pentru turism, inițiative care continuă și accelerează. Și ne concentrăm pe inovare, mai ales pentru crearea de locuri de muncă și pentru crearea de competențe, pentru că considerăm că împreună cu educația Trebuie să ne pregătim pentru viitor și nu trebuie să neglijăm faptul că turismul este o forță extrem de importantă la nivel economic, social și cultural, cu impact economic și ca leadership în lume. Și pentru multe țări este o sursă de venit. Și Bineînțeles, noi uh, avem o perspectivă globală, dar, bineînțeles, și secretarul general a spus foarte clar acest lucru, recunoaștem că în momentul de față Uniunea Europeană, Parlamentul European, Europa ca regiune dețin leadership-ul. Uh, ce se întâmplă în Europa cu siguranță va avea consecințe asupra restului lumii. Deci toată lumea este cu ochii pe Europa, și noi suntem alături de dumneavoastră, mai ales alături de autoritățile europene pentru a crea calea cea mai bună posibilă. Săptămâna trecută a avut loc a, um, reuniunea Consiliului Executiv. Au 70% dintre membri au fost prezenți fizic, au venit din toată lumea, din Africa, din Orientul Mijlociu, din Europa, bineînțeles, și au fost uh, și colegi conectați la distanță. Am uh, pregătit un document politic foarte important care a fost trimis uh, tuturor liderilor din lume, declarație de la Tbilisi, în care definim acțiunea noastră pentru o um, relansare durabilă pentru oameni, planetă și prosperitate. Avem nevoie acum de un efort politic comun, trebuie să fim uniți, nu e momentul să luptăm unii cu alții trebuie să vedem ce este în avantajul uh, nostru comun și nu în, în avantajul unei țări sau unei asociații turistice. Poate să pară vorbe, dar niciodată acest lucru nu a fost mai important. Deci trebuie să fim uniți, să fim o forță, o forță pozitivă pentru relansarea economică. Vom avea uh, Ziua Internațională a Turismului peste câteva zile, deci această reuniune este foarte importantă pentru noi. Ziua Internațională a Turismului se va concentra astăzi pe dezvoltarea rurală. Vedem că turismul uh, în această vară a însemnat că ne-am redescoperit propria țară, dar turismul are impact uh, și dincolo de principalele obiective turistice și aceste acțiuni trebuie să facă parte din planurile noastre de viitor. Deci împreună trebuie să fim mai puternici împreună și sperăm că ne vom revedea și fizic la Bruxelles în curând. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am reușit să urmărim uh, slide-urile dumneavoastră și, într-adevăr, foarte interesantă prezentare. Am văzut-o tot timpul pe ecran, să știți. Vreau să dau cuvântul următorului vorbitor, care e doamna Teodora Marinsca. Doamna Marinsca, aveți cuvântul 5 minute. Vă rog, dacă puteți să nu le depășiți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, chiar dacă nu suntem chiar în prezență împreună, dar e foarte bine să putem să discutăm. Mulțumesc foarte mult tuturor um, deputaților din Comisia Tran și secretariatului care se ocupă de partea tehnică. Vă mulțumesc uh, pentru că puneți slide-urile. Aș dori să începem prin uh, introducerea organismului pentru care lucrez eu. Noi suntem organizația Umbrelă pentru organizațiile naționale de turism din uh, Europa și suntem responsabili pentru dezvoltarea turismului, așa numitul ETC. Noi ne concentrăm în Europa pe o susținere a turismului sustenabil în Europa, o promovare mai bună a pieței turismului și colaborăm foarte bine cu Comisia Europeană. Facem și cercetare uh, împreună cu, EN, uh, cu Organizația Turismului Mondială. Este o plăcere să fiu aici, nu numai reprezentând uh, ETC-ul, ci și pentru că suntem împreună cu, suntem de fapt un grup împreună cu WTTF, suntem trei organizații care reunim uh, peste 60 de organizații din domeniul turismului, iar mesajul nostru este comun astăzi și vine din uh, toate părțile uh, acestei, acestei branșe și încearcă să transmită mesajul principal că uh, turismul este un punct esențial al economiei europene. De ce? Pentru că e nevoie de turism în momentul acesta mai mult decât niciodată. Este o branșă care a fost foarte afectată. Suntem într-o situație extrem de dificilă în momentul de față, iar aș putea spune chiar că noi am fost cei mai loviți de criza coronavirusului, ceea ce se explică mai ales din cauza uh, restricțiilor de călătorie non-coordonate și din cauza scăderii încrederii, um, care a dus la o scădere a cererii consumatorilor. Cred că este un fenomen care se poate vedea la nivel global dar cu siguranță a avut un impact uh, mare pe Europa. Ultimele cifre ale Forward Keys ne arată că rezervările pentru călătorile internaționale către Europa au scăzut cu 92%. E clar că am avut o activitate foarte limitată în timpul verii și nu putem vorbi cu adevărat de o redresare a sectorului, dar situația la nivel global este în continuare foarte restricționată despre ce e vorba în Europa acum? Nu e vorba numai de neapărat de turism ca branșă, ci e vorba de unul din uh, pilonii călătoriilor proiectului european, care zis este călătoria liberă, libera circulație și principiul de non-discriminare. Salutăm de aceea eforturile Comisiei Europene renoite care au um, construit pe inițiativa președinției germane de a îmbunătăți coordonarea cu privire la, la călătorile transfrontaliere și la integritatea zonei Schengen. Cerem de aceea să se stabilească criterii comune, cerem guvernelor naționale, și să se adopte urgent propunerea Comisiei pentru ca să se stabilească la nivel comun riscul epidemiologic, dar și un sistem de culori de semafor care să fie identificabil ușor la nivel european. Acestea aceste criterii trebuie să fie evaluate pe bază detaliată la nivel regional, ținând cont de factori geografici relevanți, mai ales când e vorba, de exemplu, de insule. O întâlnire a ministrilor transportului în 28 septembrie va fi crucială și aș vrea să vă lansez un apel către dumneavoastră, deputați în Parlamentul European, să vorbiți cu guvernele dumneavoastră pentru ca să subliniați urgența acestui sub- subiect. Suntem într-o criză cum n-am mai văzut în sectorul nostru, dar n-ar trebui ca urgențele să ne distragă atenția de la o perspectivă pe termen mediu sau lung. Salutăm uh, raportul din iniția, proprie inițiativă din partea Comisiei Tran și din partea raportorului, doamnei Claudia Montero. Am avut o uh, oportunitate acum unică de a reconstrui turismul într-o manieră sustenabilă, în linie cu Pactul Verde European și cu ambiția europeană declarată de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 55% până în 2030. Cum putem să facem acest lucru, mai ales în turism? Aș vrea să atrag atenția asupra unui punct care cred eu că e esențial. Să ne, amintim că, să ne amintim că aviația, sectorul aviației rămâne un pilon al transportului și turismului în Europa și uh, susținem decarbonizarea acestui sistem, acestui uh, domeniu, dar ar trebui să investim în sisteme de transport pentru că acestea, dacă sunt bine dezvoltate, reușesc să împrăștie vizitatorii mai bine în Europa și aceasta cu o, um, cu o amprentă de carbon mai mică. De exemplu, rețeaua feroviară ar putea să fie dezvoltată în acest, în acest moment, să folosească această oportunitate pentru ca să poată să se dezvolte. Eurail, de exemplu, a publicat un raport despre felul în care trenul ar putea să ajute turismul să devină mai verde și ar putea să beneficieze toți cetățenii europeni de el. Ar trebui, de asemenea, să incorporăm o parte de călătorie cu trenul în toate călătoriile pentru că aceasta să devină realitate cât mai repede. Sperăm ca după reuniunea ministrilor și după reuniunea aceasta a Comisiei Trans să putem să avem ceva concret în această direcție. Aș vrea să închei amintindu-vă că criza COVID-19 a fost un semnal de alarmă și de trezire pentru noi toți. Ceea ce vedem acum, de fapt, sunt până la urmă rezultatele sezonului de vară uh, și mai ales a lipsei de coordonare și a mozaicului complet incoerent al diferitelor abordări din partea statelor membre care uh, au avut o politică diferită de redeschidere și de redresare a turismului. E nevoie, deci, în mod evident, de o competență europeană în nivel la, în turism și uh, e nevoie de o abordare comună europeană în general pentru libera circulație. Parlamentul a arătat că e nevoie de o abordare mai verde, mai sustenabilă, mai socială, sustenabilă social, dar și rezilientă și aceasta nu se poate face decât la nivelul Uniunii Europene. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vreau să mulțumesc foarte mult și membrilor asociați și partenerilor noștri și mă bucur foarte mult să primesc întrebări de la dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Marinska, și acum îi dau uh, cuvântul doamnei Una, Car, Unia Cardenias. Doamna Unia Cardenias, din partea, vicepreședinte din partea um, World Travel și Tourism Council, WTTC. We'll have a presentation in any case. Nu am neapărat o prezentare, ne adaptăm însă timpurilor pe care le Uh, trăim și mulțumesc domnule Riche, mulțumesc secretariatului TRAN, echipei Izabelei și așa mai departe, uh, tuturor eurodeputaților prezenți, fie fizic, fie la distanță și sunt încântată să pot um, fi în acest panel cu atâția colegi, cu atâtea doamne. Nu știu dacă ați văzut deja slide-urile cei care cunosc organizația uh, noastră, WTTC, uh, World Travel and Tourism Council, avem peste 200 de membri, uh, directori din întreaga lume, o lanțuri din tot ce înseamnă călătorii și turism. America, Asia și întreaga lume. Împreună reprezentăm sectorul și ca impact uh, din PIB-ul per țară, vedeți pe slide cifrele, uh, le cunoașteți de altfel foarte bine. Una din, unul din 10 locuri de muncă de pe planetă sunt în sectorul nostru și toate joburile create în ultimii 5 ani din toate joburile create în ultimii cinci ani, unul din patru aparțin sectorului nostru. Iată cât de relevant este el. Multe agenții aduc cu sine creștere economică în multe uh, state din lume. Vedeți uh, pe slide aceste cifre. Impactul va fi extins pentru acele țări care, bineînțeles, proporția din PIB provenită din turism este cea mai mare. Uh, Uh, încercăm să cuantificăm uh, împreună cu celelalte organizații, ETC, pe care ați auzit-o anterior, uh, și alte organizații, încercăm de să cuantificăm impactul crizei. Vorbim de circa 50 de milioane de locuri de muncă pierdute. În momentul de față vorbim de 121 de milioane de locuri de muncă care au suferit un impact urmare a crizei. Este scenariul cel mai negativ dar e limpede că în această direcție ne îndreptăm tocmai din cauza lipsei de coordonare dintre țări. E departe de a fi o situație ideală și cred că până la sfârșitul anului aceste cifre vor crește încă și mai mult până la 197 de milioane de locuri de muncă afectate dacă nu luăm măsuri. Pentru Europa vorbim de circa 18 milioane de locuri de muncă aflate în risc de dispariție în turism. Care sunt totuși planurile de recuperare? M-aș concentra uh, pe cele din manifestul uh, Alianței pentru Turism. Cum a menționat și Alessandra, căutăm să transmitem același mesaj cu mai multe voci, pentru că toți suntem uh, afectați, dar împreună vom fi mai puternici. Și cerem coordonare internațională, pentru că fără această coordonare, recuperarea nu va fi posibilă. Facem apel la implementarea de măsuri comune uh, înspre și dinspre zone de risc, măsurile, sigur, trebuie determinate un detaliu pe baza unor dovezi științifice, așa încât eh, eh, restricțiile de călătorie să nu se refere la țări întregi, în cazul în care doar o regiune este afectată. Eh, Carantina trebuie implementată doar după o evaluare a costurilor și a eficienței. Programele de tracing sunt importante pentru a evita, cum spuneam, restricțiile de călătorie, pentru a permite în măsura posibilului libertatea de călătorie. Trebuie să evităm impunerea unor restricții pentru pasagerii aflați doar în tranzit, bună oară, iar aplicațiile de tracing trebuie să fie interoperabile între ele. Sigur, toate formularele de localizare a pasagerilor trebuie să se bazeze pe niște standarde internaționale. Acum, privind uh, și mai spre viitor, credem că există patru piloni și chiar săptămâna viitoare vom lăsa un raport în ce privește viitorul călătoriilor Vrem să ne asigurăm că avem o abordare holistică, explorând, cum spuneam, acești patru piloni. Evoluția cererii, e clar că cererea s-a schimbat, că comportamentele turiștilor s-au schimbat, um, locațiile domestice sau din apropiere în uh, natură, în aer liber, au câștig de cauză în acest moment Uh, analizăm situația, va fi decisiv chiar și în acest uh, context să avem în continuare o comunicare transparentă, uh, tocmai pentru a stimula cererea. Cum spunea și Teodora, avem acum o oportunitate de a regândi micile afaceri locale. Al doilea pilon se referă la sănătate și igienă. Sănătatea firește este extrem de importantă. Um, sfatul experților uh, este foarte important și consumatorii trebuie ghidați în comportamentul lor pe termen scurt și mediu. Trebuie să colaborăm încă și mai îndeaproape uh, cu um, lanțurile turistice pentru a ne asigura că toată lumea este pregătită și gata să implementeze protocoalele. Trebuie ca toată lumea să se simtă în siguranță atunci când călătorește. Sunt de acord cu Alessandra și Teodora. Al treilea pilon este inovarea și digitalizarea. Două elemente pozitive, ca să spunem așa, ale crizei COVID este că s-a accelerat digitalizarea și um, privirea spre viitor, durabilitatea acțiunilor noastre. Uh, Vorbim de tehnologii contactless, um, telemunca a devenit uh, norma, cum știm, uh, identitatea digitală este un lucru important de acum. 66% din clienți folosesc uh, soluții de plată contactless, fără um, bani pe șin Oportunitățile, da, sunt mari, dar trebuie să fim și precauți, așa încât nimeni să nu fie abandonat pe parcurs, lăsat în urmă. Trebuie să ne asigurăm că zonele rurale, despre care a vorbit și Alessandra, acolo unde tehnologie digitale sunt mai puțin disponibile, să nu fie abandonate. În fine, ultimul, dar nu cel mai puțin important pilon, cel de-al patrulea, se referă la sustenabilitate sau durabilitate. Avem o întreagă agenda pe această temă Trebuie să sporim conștientizarea vis-a-vis -vis de mediu. Am ajuns la un 58% dintre consumatori care spun astăzi că de la criza COVID sunt mult mai atenți la mediu, iar afacerile uh, sunt uh, puse sub lupă uh, în ce privește efortul lor vis-a-vis -vis de uh, mediu. Vedem că tot mai mulți consumatori Ehm, preferă acele mărci care sunt atente la aspectele de mediu. Tot mai multe oportunități se deschid pentru femei, tineri și uh, minorități. 54% din persoanele angajate în sector sunt femei. Și de două ori mai mulți tineri sunt angajați în acest sector comparativ cu altele. Iată privirile noastre către viitor. Uh, suntem împreună în acest exercițiu, conlucrăm foarte bine cu mulți dintre dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru angajament, pentru susținerea pe care o arătați sectorului nostru, redresarea economică, va depinde enorm de călătorii și turism și nimeni nu poate, nu vrea să abandoneze uh, călătorile, partea ADN-ului nostru, dar trebuie să lucrăm împreună pentru a reconstrui încrederea în uh, călătorii. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune președinta. Mulțumim, doamnă Unia Cardenas. Domnule Riche, spune președinta, vă mulțumesc că m-ați înlocuit la prezidiu. E întotdeauna o plăcere să vă cedeți locul meu. Acum trecem la următorul vorbitor Doamna Nunes Cuesta, coordonatoare pentru rețeaua europeană a regiunilor, Nextur, și veți vorbi despre turismul durabil. 5 minute, am să fiu foarte strictă cu timpul. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua! Thank you very much to all... Bună ziua, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult uh, membrilor din această comisie, secretariatului TRAN și tuturor membrilor care au susținut mereu această cauză. Este o onoare pentru mine să întrerupere, de fapt, conexiunea, din păcate. Să încercăm încă o dată, vă rog, spune doamna președinte către serviciu tehnic. Merci les interprètes de me dire que la... Mulțumim interpreților, spune doamna președinte că ne-au spus că nu era suficientă calitatea videoului. Să vedem dacă domnul Juan Marin este aici. A, sunteți din nou alături de noi, doamna Nunez Cuesta. Hello, can you hear me? Mă auziți? Vă auzim. Puteți continua. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Spuneam că mulțumesc foarte mult tuturor deputaților din Task Force și din Comisia TRAN, Secretariatului TRAN, pentru că întotdeauna au susținut nevoile sectorului turismului. Este o onoare pentru noi să participăm la această dezbatere atât de importantă și la elaborarea unui manifest uh, între WTTC, Nextur, alții, ETTC și președintele, vicepreședintele Guvernului Regional din Andalusia, E foarte important să vă dăm perspectiva noastră, cred eu, cu privire la um, turism, pentru că Next Tour este vocea regiunilor europene. Noi considerăm că este un motor pentru destinați, pentru competitivitatea noastră turismul, dar și din punct de vedere economic și social. Uh, am avut o creștere de 61% a cheltuielilor în unele dintre regiunile Europei, în domeniul turismului și într-unele chiar mai mult. Aceasta înseamnă că sunt mii de joburi în risc să dispară, iar această problemă uh, se întâmplă în ciuda eforturilor autorităților de a se adapta pentru a oferi uh, pentru călători uh, o, o situație cât se poate de sigură din punct de vedere al crizei COVID. Ne-am adoptat planurile de redresare, știm că trebuie să oferim o uh, susținere sectoarelor de turism, regiunilor pentru a avea un turism mai sustenabil și în același timp mai sigur, pentru că trebuie să răspundem la toate cererile din partea cetățenilor. Avem nevoie de un uh, turism mai rezilient, mai inteligent și mai sustenabil, după cum au spus și cei înaintea mea. Permiteți-mi să vă spun că majoritatea destinațiilor noastre sunt europene și majoritatea clienților noștri sunt europeni. Trebuie deci să mai insuflăm uh, viață în modelul uh, de mobilitate europeană și aceasta necesită un răspuns coordonat din partea tuturor țărilor din Europa. Turismul este o problemă europeană. Noi, membrii în manifestul turismului la nivel european, considerăm că e nevoie de restricții armonizate în domeniul uh, turismului și călătoriilor și e nevoie de un proces transparent și comun care să poată să includă toate aspectele de turism și să fie foarte clar în uh, ceea ce privește restricțiile din domeniul turismului. Iată ce altceva putem face. Am discutat și despre um, schemele posibile de turism sustenabil. Întrebarea este cum putem să construim un turism mai sustenabil, un ecosistem mai sustenabil în aceste momente dificile Considerăm că Europa trebuie să aducă împreună nevoile și oportunitățile prin Green Deal, prin uh, era digitală, pentru ca să poată să uh, țintească exact problemele pe care le avem acum. Cum putem uh, să gestionăm circularitatea, avea o mobilitate mai sustenabilă și a avea o digitalizare mai, zare mai bună. Considerăm și că trebuie să ne uităm uh, la cei care au reușit să rezolve această problemă a turismului în anumite regiuni, incluzând partea de înverzire și de tranziție inteligentă. Sperăm ca aceste modele să poată să fie folosite pentru a crea automatisme la nivel european. Europa trebuie să aibă un mecanism de colaborare în uh, cadrul domeniului turismului care să folosească și business intelligence-ul se implice uh, întreprinderile și care acest lucru ar duce, după părerea noastră, la o reziliență mai puternică. Ultimul slide, noi cerem deputaților din Comisia Trans să facă posibil o redresare a turismului, o regenerare care să fie și finanțată din Next Generation EU. Cerem ca guvernele naționale și regionale să garanteze că investițiile se fac în cadrul planurilor naționale de redresare, că turismul să fie parte din uh, planul de redresare. Avem aici o responsabilitate partajată și trebuie împreună să construim planul Marshall pentru turism de care avem nevoie, pentru că turismul are nevoie urgentă de el. Europa este un loc frumos de trăit, este un loc bun de călătorit. Vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur de dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult pentru remarcile pe care le-ați făcut, iar acum vreau să dau cuvântul domnului Juan Marin, dacă este cu noi. Da. Bună ziua, doamnă președinte! Mai întâi aș dori să salut toți membrii comisiei dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru invitație. Voi uh, încerca să vă explic care este situația într-o regiune din Spania, și anume în Andalusia, o regiune cu o populație de 8 milioane 600 de mii de persoane și în care sectorul turismului este una dintre principalele surse de venit. Andalusia este una dintre primele 10 regiuni turistice din Europa. În 2019, Veniturile din turism au fost de aproape 23 de miliarde, 13% din PIB-ul nostru, cu 3 puncte mai mult decât Uniunea Europeană reprezintă turismul. Deci 13% din locurile de muncă din Andaluzia sunt în domeniul turismului. Și din aceste cifre veți înțelege că Andalusia depinde mult de turism. Și a trebuit uh, să acționăm pentru că criza COVID a redus turismul aproape la zero. A fost pentru prima dată când am avut o situație atât de gravă. Uh, Carantina lockdown-ul au fost și închiderea frontierelor au dus la probleme de care suferim în continuare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem cu mâinile în sân și principala noastră soluție a fost aceea de a anticipa, pentru că deja în februarie, înainte um, de um, limitarea mobilității în Spania, am investit peste 300 de milioane de euro um, pentru a oferi uh, lichidități în sectorul uh, turismului. Um, a fost important să creăm noi instrumente în acest sector care să permită recuperarea relansarea acestui sector sau pentru a salva măcar vara și uh, am uh, creat o primă turistică și uh, avantaje fiscale pentru a stimula mobilitatea. Și știam că turismul internațional va suferi atât de mult, uh, va uh, scădea atât de mult, de aceea a fost foarte important să oferim uh, garanții celor care au circulat în teritoriul nostru, în țara noastră și garanțiile erau din domeniul sănătății, să fim capabili să oferim un sector al sănătății um, cu o marcă de calitate care este marca Andalusia Sigură, care a permis ca măcar în această vară să salvăm sezonul, pentru că Andalusia a depășit cu peste 10 puncte media din uh, țara noastră și din zonul, zona Mării Mediterane. Au fost ocupate 55% din locurile de cazare în iulie. Și ne-am concentrat în acest sezon pe turismul în uh, interiorul Spaniei, pentru că știam că vom avea dificultăți majore cu turismul internațional și uh, avem uh, un plan și pentru turismul internațional. Sperăm că în 2021 vom veni, vor veni din nou turiștii din străinătate și vor aduce venituri în teritoriul nostru. Deci e nevoie de o restructurare, un plan de acțiune pentru 2020-2021 în care tehnologia a avut un rol major. Este foarte important să uh, folosim uh, inovarea uh, în analizarea pieței turismului și știm că trebuie să ne deplasăm spre un nou model în turism. Un model durabil în care diversitatea să permită să genereze locuri de muncă și venituri în teritoriu pentru a face față unor provocări comune Uniunii Europene. Și este important ca Uniunea Europeană să ne sprijine. Avem nevoie de mai multă Europa, nu doar Adalusia, ci toate statele membre. Cu toții avem nevoie de mai multe intervenții de la nivel european și nu doar finanțări. Bineînțeles, finanțările sunt importante, dar și măsuri așa cum s-a spus, de coordonare. Avem nevoie de criterii clare de mobilitate, în, să se analizeze situația fiecarei regiuni înainte de a se lua decizii, așa cum au luat anumite state membre, de a suspenda zborurile sau uh, de a pune capăt mobilității sau uh, lockdown-ul ca principală măsură, chiar dacă există posibilități sigure de a călători. Este important să mergem spre un nou model durabil și să facem parte situației împreună. Trebuie să ne gândim bine uh, spre ce model de turism ne îndreptăm. Pentru noi este clar, diversitatea, durabilitatea, incluziunea, flexibilitatea, valoarea, valorizarea patrimoniului, a peisajului și a cadrului natural, toate acestea trebuie să facă parte din acest model european care este necesar pentru ca turismul să continue să genereze locuri de muncă și venituri în teritorii. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate observațiile și vă mulțumesc că v-ați respectat timpul. Fără a pierde prea mult timp, voi da cuvântul dumneavoastră, dragi colegi. Și voi deschide, deci, dezbaterea. Începem cu coordonatorii și colegii din Task Force. Mai întâi, doamna Claudia Montero, sunteți alături de noi? Vă dau cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți în sală și tuturor celor care participă la task force și care au uh, prezentat de asemenea intervenții aici pentru că au fost excelente prezentările. Trebuie să identificăm exact toate problemele cu care se confruntă turismul la, la sfârșitul verii și în, plină, al doilea, în plin al doilea val al uh, pandemiei de COVID, să identificăm problemele pe care le-am găsit în diferite sectoare. Vreau să mulțumesc pentru explicațiile foarte bune pe care le-am primit până acum în cadrul acestei reuniuni, iar Task Force-ul pentru Turism a făcut foarte multe până acum. Nu numai în mandatul actual, ci și deja de două mandate lucrează extraordinar de bine pentru turismul european și mi se pare că respectă toate acele priorități care fuseseră identificate de OMC, de uh, Comisia Europeană, de WNWTTC deci noi lucrăm cu o singură voce aici, vorbim cu o singură voce și mi se pare foarte important identif- să identificăm problemele și să le și numim. Comisia pentru Transport a fost un uh, element cheie, a făcut foarte multe, a listat în primul rând toate măsurile care fusese reprezentate uh, și după aceea Comisiei Europene. Acestea au fost trimise tuturor ministrilor de turism din diferitele state membre și uh, au garantat astfel măsurile acestea să, uh, o, o coerență între situația cunoscută de către toți uh, miniștrii. Există aspecte care sunt urgente și care trebuie uh, neapărat abordate, dar în același timp atât statele membre cât și Comisia Europeană trebuie să ofere o susținere substanțială sectorului de turism. Și când vorbim de o susținere substanțială, substanțială sectorului înseamnă să ne ocupăm de acele cazuri și acele date care sunt transmise de către actorii din turism și care ne-au fost prezentate și aici în uh, reuniune și deci să folosim datele pe care le avem pentru ca să acționăm, pentru ca să facem acțiuni concrete. Noi ce am vrea este să avem un plan marșal, cum a spus și antevorbitoarea mea, care să fie o realitate. O realitate concretă, cu măsuri care să susțină nu numai uh, pe acele întreprinderi care reușesc să ajungă la Bruxelles și să facă lobby și deci să influențeze direct uh, toate organele decizionale, ci să-i ajute pe toți cei, pe toate regiunile, pe toate întreprindere sau statele membre care au dificultăți și care au, de exemplu, o parte foarte importantă de turism în PIB. Vreau să vă dau exemplu Portugaliei, bineînțeles, sau alte state membre care care mizau foarte mult pe turism și care au o parte foarte importantă, până la 15% din PIB vine din turism. Vorbim deci de câteva țări aici, mai ales, care trebuie să capete o atenție deosebită. Anumite regiuni, de asemenea, din unele țări trebuie să obțină susțineri. Regiunile ultraperiferice, la fel, suferă foarte mult din cauza crizei și au nevoie de atenția noastră, au nevoie de anumite măsuri specifice care sunt țintite pentru situația lor specifică. Și nu numai ele, și alte regiuni. Am, uh, n-am o întrebare concretă, dar vreau să rog tutur, toți actorii care au venit aici la această întâlnire, care participă la Task Force și care uh, discută cu Comisia, să um, ne spună care sunt soluțiile lor până acum și să facă până acum, uh, să facă cum au făcut și până acum, să discute cu noi, să fie tot timpul într-un dialog cu noi pentru ca să avem o continuitate în munca noastră. Re, toate rapoartele pe anii viitor, pe turism, vor trebui să se bazeze pe o activitate comună, să identificăm uh, provocările, să identificăm uh, soluțiile care să vină și prin intermediul digitalizării și care au fost identificate și uh, acum de către o antevorbitoare iar uh, regiunile, bineînțeles, trebuie să capete o atenție deosebită. Lucrăm la raportul acesta care are legătură cu viitorul. Trebuie să atragem atenția Comisiei Europene că avem nevoie de finanțare specifică pentru turism. Avem nevoie de o politică europeană pentru turism. Mulțumesc, spune doamna președinte. Imediat termin, spune vorbitoarea avem nevoie de o politică în cadrul Comisiei Europene care să conțină toate măsurile de care vorbeam. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Montero, iar acum uh, vă rog pe toți să respectați timpul de intervenție, pentru că deja dumneavoastră ați vorbit cam 5 minute și nu prea o să mai poată să vorbească ceilalți. Domnule Ili, sunteți cu noi? Ale, la parole est à vous pour Vă rog, aveți cuvântul. Două minute și jumătate. Domnul Liri, nu sunteți? Atunci, domnul Bozadias, sunteți prezent? Domnul Bozadias, vă rog să apăsați pe butonul Speak. Vă rog, mă auziți? Da, vă auzim foarte bine. Și eu vă pot auzi destul de bine. Dacă nu spuneți nimic, voi uh, în numele grupului meu, Renew Europe, aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la sesiunea noastră de astăzi și pentru intervențiile dumneavoastră foarte importante. Sunt convins că ați, adus o, ați pus o pauză dezbaterii, dar sper că Comisia, spun concret, Comisia a luat notă de cât de important este sectorul turismului și de cât de mult suferă din cauza situației de criză. Um, ne-ați prezentat uh, datele. Nu voi elabora în legătură cu acestea. Dar, așa cum a spus uh, vicepreședintele regiunii Andalusia, vă voi da un exemplu. În iunie anul acesta, numărul turistilor, turistilor care au venit în Spania au fost 250 de mii, erau 8 milioane uh, anul trecut. Da, 8 milioane care nu au ajuns în țara noastră. Și având în vedere această situație dramatică cu care se confruntă sectorul, avem uh, și uh, o poveste de succes, cea prezentată de președintele Guvernului Andalusia um, o regiune europeană care a reușit să fie în linia întâi în turism în Spania, mai ales în această vară. În iulie, Andalusia a fost prima regiune din Spania care a primit cei mai mulți uh, turiști și ca nopți la hotel. Și la nivel internațional, Andalusia a fost regiunea turistică care a suferit cel mai puțin în urma scăderii numărului uh, de turiști din străinătate. Dar uh, acesta nu este o întâmplare, este o consecință a unui guvern regional care a făcut ce a trebuit să facă, a adoptat un plan care a avut rezultate uh, plecând de la zero. Și acest lucru arată că atunci când autoritățile publice iau decizii și pun în aplicare aceste decizii pentru cetățeni, consecințele sunt pozitive. Din păcate, la nivelul întregii Spanii, din păcate, nu s-a întâmplat asta și nici la nivelul Comisiei. Uniunea Europeană uh, nu a reușit uh, să reacționeze în avantajul turismului în această vară și recomandările Comisiei doar atât au uh, rămas recomandări și nu am fost capabili să oferim turiștilor europeni încrederea necesară să călătorească în străinătate, în acest caz în Spanie. Se întrerupe conexiunea. Est-ce que Monsieur Bozatia... Aș dori ca domnul Bauzatia să-și încheie fraza. Nu, no, Ali. Nu se poate. Bun, domnul O'Reilly, O'Leary, sunteți alături de noi? E alături de noi? Vă rog, domnule uh, ulcheli. Avem atât de multe ședințe la distanță și avem probleme doar cu conexiunea Parlamentului. Nu înțeleg de ce. Legătura este extrem de proastă cu domnul Urheli. Mulțumesc pentru prezentările reprezentanților din domeniul turismului. În ultimele luni ne-am dat seama de consecințele negative ale crizei COVID-19. Am acționat imediat în numele Parlamentului în calitate de colegiuitor. Grupurile politice sunt unite uh, și sprijină obiectivul comun de a relansa turismul. Avem un document de poziție, am adoptat o rezoluție și, bineînțeles, avem legături în fiecare zi cu actorii din domeniul turismului care acoperă întregul lanț valoric. Știm care sunt pozițiile lor și știm ce ne cer cu toții. Deci le-am auzit vocea și sprijinim pozițiile lor, noi în Parlament și grupul meu S și D și eu personal ca eurodeputat, vicepreședinte la Comisia TRAN și uh, ambasador special uh, OMC. Problema nu este la dumneavoastră sau la noi, sau legată de relația dintre Parlamentul European și actorii interesați. Pericolul real este faptul că Comisia și Consiliul nu doresc să audă ce au de spus cei din sectorul transportului și turismului. Nu înțeleg când se va, termina, când se va schimba această atitudine. Președinția germană a avut prima, primul grup de lucru pentru turism și primul Consiliu pentru turism săptămâna viitoare, dar nu știm ce vor face. Vă rog, spuneți-le să nu înceapă de la zero <laughs> în mijlocul celor de-al doilea val al pandemiei și convinția pentru turist de pe 12 octombrie când uh, directul general al DG Grow a spus la audiere la TRAN că va organiza împreună această convenție cu task force-ul Parlamentului. Ce credeți? Câte reuniuni pregătitoare a organizat cu noi? Zero, dragi colegi! Zero! Asta este situația. Știm cu toții că o nouă strategie europeană este crucială în sector, așa cum am votat în rezoluția noastră. Vom avea un mecanism de criză, dorim uh, linie bugetară și coordonare. Și știm că sectorul luptă pentru supraviețuire. Sectorul nu are nevoie de comunicate de presă, despre povești de succes. Despre ce povești de succes e vorba? Avem un singur program în domeniul turismului în care firmele pot cere finanțare. E vorba de programul SURE, dar ce facem cu celelalte instrumente financiare? IMM-urile pot și trebuie să ceară soluții practice încă două elemente nu sunt de competență comunitară, dar în timpul crizei COVID, Comisia și-a dat seama de importanța lor. Politica de sănătate și domeniul culturii. În aceste domenii, Comisia a comunicat cu Parlamentul European, cu eurodeputații, cu Parlamentul și împreună s-au putut acționa. S-au trimis mai multe scrisori deschise ale diferitelor organizații în domeniul turismului. Cum putem să ajungem la urechea instituțiilor europene, la urechea Consiliului și a Comisiei pentru a transmite um, propunerile și solicitările dumneavoastră. Care sunt următorii pași pentru a sprijini turismul? Președinte, mulțumesc. Vă rog să vă respectați timpul. Uh, de acum încolo vă tai microfonul. Domnul Edar, vă rog, aveți cuvântul. Ne Ja, danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, domnul președinte, spune domnul Haider. În calitate de manager, managerul unui hotel mic, pentru că mă ocup și de aceasta în viața cealaltă, mă bucur că colegii mei nu urmăresc această discuție, pentru că au mai multe de făcut și mai importante. Sunt foarte dezamăgit de ceea ce ne-au zis experții, așa zis, care au fost invitați aici. Toată Europa suferă în domeniul turismului. De fapt, branșa turismului, sectorul turismului este la pământ și își dă ultimele suflări. Noi, în Uniunea Europeană, am avea posibilitatea ca în unele domenii să facem mai multe. Sigur că este competența națională, dar noi, Uniunea Europeană, am putea să ajutăm în anumite domenii și nu facem nimic nu sunt uh, niciun fel, uh, să știți, inamicul durabilității, pentru că turismul trăiește din natura curată, mâncarea curată și sănătoasă, deci are tot interesul ca lucrurile să stea bine pe partea aceasta. Dar discuția academică pe care o purtăm aici la gravitatea starii în care se află turismul mi se pare complet nepotrivită. Deci această discuție elevată, academică, este puțin deplasată, pentru că întreprinderile noastre au nevoie de ajutor direct, sunt în fața colapsului, a falimentului, sunt gata să închidă, iar noi purtăm discuții filozofice. Am notat aici Green Digital, Resilient, tot felul de cuvinte care țin de viitorul îndepărtat și dacă, votăm, dacă vorbim așa mai departe, o să putem să ajungem într-o epocă în care nici nu va mai exista turismul. În economie s-ar spune până la urmă doar o formă de amânare a falimentului este ceea ce facem noi aici. Întreprinderile noastre au nevoie de bani concreți. Banii aceștia nu ajung la, la oameni. Vă dau două exemple concrete. Știm cu toții despre rata capitalului propriu din uh, turism în momentul de față, care este în mare parte negativă, pentru că întreprinderile din domeniul turismului, mai ales întreprinderile mici, hotelurile mici, nu duc bine deloc. Iar uh, la nivelul Europei, prin reguli precum Basel 2 și Basel 3, a devenit posibil să iei credite de la bănci care să fie acordate întreprinderile. Deci băncile doresc să investească și să injecteze bani în întreprinderi, dar nu pot să o facă pentru că avem reguli care nu se pot relaxa deloc, nu se pare. Apoi, costurile fixe. Guvernul meu se ceartă cu comisia pentru subvenția pentru costurile fixe pentru întreprinderile mici și Comisia nu dorește să ofere această subvenție. Trebuie să punem degetul pe rană pentru ca să putem să avem turism peste câțiva ani, altfel nu vom mai avea. Mulțumesc, domnule Haider. Pot să vă spun că sunt colegi care s-au înscris și care nu, voi putea, nu vor putea să intervină pentru că ați vorbit prea mult și dumneavoastră și alții. Acum doamna Ana de Parne are cuvântul. Ne auziți, doamna de Parne? Ali, la parole est à vous. Aveți cuvântul, 2 minute și 30. A... Mulțumesc mult, doamnă președinte, mulțumesc tuturor uh, invitațiilor noștri de azi. Se pare că sectorul turismului se confruntă realmente cu timpuri dificile și foarte diferite. Ca să fiu perfect uh, onestă, întreaga societate umană se confruntă cu aceste vremuri dificile. Am înțeles de la început că suntem o societate capabilă să aibă grijă de cetățeni. Ca umanitate, e clar că dorim să călătorim, dorim să ne vedem unii cu alții um, fizic, nu doar uh, la distanță și ca atare sectorul turismului este unul foarte important și din cauza numărului colosal de locuri de muncă um, pe care le cuprinde. De aceea aș trage un uh, semnal de alarmă, la fel ca doamna Marinska. Avem o uriașă problemă de coordonare. Turismul trebuie să fie luat în serios la nivelul Uniunii Europene, deoarece este de competența Uniunii Europene să coordoneze uh, călătoriile și ce se întâmplă la frontiere. Statele membre trebuie să se uh, coordoneze mai bine în ce privește uh, regulile de carantină în regiuni și mai ales în regiunile transfrontaliere. Chiar și la nivel regional există diferențe de măsuri, uh, inclusiv de numărarea cazurilor de infecții uh, și de standarde de igienă sau de măsuri de carantină. Știu că pandemia nu se va rezolva de la sine în câteva săptămâni. Avem nevoie de o perspectivă pe termen lung, tocmai pentru ca să putem să continuăm să călătorim, să ne vedem unii cu alții, să ne vedem familiile și să putem călători între țările europene. Regulile nu trebuie să se schimbe tot la două săptămâni. Pentru asta un alt pas ar fi chiar dacă sectorul suferă, cum știm, să luăm acum niște decizii pe termen lung. Pentru că atunci când vorbim de Invest EU, ne dorim redresare, iată avem un sector care va figura în strategia uh, Green Deal și pentru biodiversitate. E nevoie de ajutor rapid, e adevărat, dar e nevoie și de organizare, de coordonare a călătorilor, de un turism durabil, respectând biodiversitatea ce e nevoie de standarde noi în sectorul turismului și v-aș întreba de ce Task Force-ul pentru turism nu a fost invitat la pregătirea convenției sau summitului pentru turism propus de comisarul Breton. Mulțumesc. Mulțumesc, spune și președinta. Acum are cuvântul, are cuvântul domnul Carlo Findanța pentru grupul ECR. Este prezent? La da, parole est à vous. grazie, eh, Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor colegilor, mulțumesc eh, tuturor invitaților. Trebuie să vă spun că și eu sunt puțin dezamăgit după dezbaterea din această dimineață și o spun cu tot respectul pentru toți participanții la dezbatere cred că trebuie să facem un efort mai mare de a deveni concret. Pentru că e foarte frumos să vorbim de reziliență, de sustenabilitate, de digital, dar în momentul de față sectorul nostru trece printr-o criză fără precedent. E nevoie de răspunsuri concrete de data aceasta. Comisarul Breton a anunțat că o parte importantă din Next Generation UE va fi destinat turismului, dar momentan nu vedem nimic. Vedem doar că la nivel național fiecare țară va trebui să decidă cum va folosi banii pe care îi va primi pentru turism sau nu. Deci noi cerusem o abordare verticală care să permită o finanțare țintită, iar din păcate nu este ceea ce s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla. Și dacă tot vorbim de plan Marshall, eu nu cred că există un plan Marshall, vor exista 27 de politici naționale până nu ne trezim noi 27 care vor încerca să salveze turismul care este abandonat. Trebuie să ne uităm la toate sectoare, sectoarele aeronautic, dar și altele care au fost menționate și care au suferit foarte mult în criză, pentru care nu s-a făcut nimic direct din partea Comisiei Europene. De aceea vreau să lansez un apel uh, față de toți actorii din domeniu. Când ne confruntăm cu organizațiile care lucrează în acest sector, avem nevoie de o propunere mai concretă pentru ca să susținem activitatea Comisiei, a Task Force-ului, a Parlamentului, a Comisiei în Tran, așa cum am încercat noi să facem în ultimele luni s-a abuzat, cred eu, deja uh, de cuvinte și nu s-a făcut foarte multe. Eu zic că nu e foarte potrivit în Parlament să discutăm fără să facem lucruri concrete. Noi avem un organ care se ocupă de măsuri, închei, doamnă președinte, și cred că e momentul să trecem acum la o concretizare mai mare a măsurilor în sectorul turismului, mai degrabă decât să vorbim de sustenabilitate și digital. Mulțumesc foarte mult! Doamna Cuntura, acum sunteți cu noi? Καλημέρα. Ναι, ναι, Καλημέρα. Ακούτε. Καλημέρα. Bună ziua. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc invitațiilor noștri în această dimineață, pentru că situația pe care o descriu, într-adevăr, este una dramatică. Sectorul se confruntă cu o criză economică fără precedent, e adevărat din cauza pandemiei și ne stau în față încă multe provocări. Întâi de toate, trebuie să îi protejăm pe lucrători și întreprinderile mici și mijlocii. Dacă Vrem să relansăm turismul și sper că se va găsi o soluție în viitorul apropiat pentru această criză, trebuie să avem în vedere acele țări și acele companii care se confruntă cu falimentul. Uh, au credite pe care trebuie să le plătească, deci au nevoie de susținere pentru că sunt sub o presiune economică foarte mare. Bineînțeles, statele membre au uh, responsabilitatea lor, dar e nevoie și de susținere din sectorul turismului însuși. Pentru că sunt foarte mulți uh, lucrători uh, independenți în uh, acest sector și nu putem permite politicile uh, de tip monopolistic în sector. Întrebarea mea, prin urmare, este cum putem trata aceste probleme la nivel național și să aducem, aducem sprijinul nostru celor care realmente au nevoie. Și o a doua provocare pe care aș vrea să o menționez e că nu a existat niciun proiect cuprinzător și ca atare nu ne confruntăm doar cu criza de sănătate, ci și cu o mare criză financiară. Privind spre viitor, uh, dacă încercăm să avem speranță, nu putem spune că 2021 va fi uh, un an în care situația va fi din nou pozitivă, pentru că primul val de șoc va trece, poate, dar efectele se vor prelungi. Vorbim de uh, accesul la zonele turistice, de traversarea frontierelor inactivitatea pur și simplu nu este o opțiune. Vedem că virusul uh, reapare în multe zone din Europa, deci e nevoie de un răspuns eficace, dar proporțional. Iată de ce i-aș întreba pe toți cei prezenți, din experiența lor, ce sectoare trebuie ajutate primordial de către Comisia Europeană. Mulțumesc. Domnul Bauza Diaz e din nou cu noi și aveți 30 de secunde să vă terminați fraza. Vă rog, domnule Bauza Diaz. Renversez votre caméra. Dacă întoarceți și camera, ar fi bine. Mulțumim! This, things from the direct. I'm trying to do it. Încerc, spune vorbitorul. So sorry, but it was... Îmi pare rău. La stânga sus Uh, pe ecranul dumneavoastră puteți acționa camera. Ok. So sorry, this was problem. Îmi cer scuze, nu era o problemă de conexiune, ci de coordonare tehnică. Doamnă președinte, mulțumesc. Îmi încheie intervenția formulând o întrebare către vicepreședintele uh, Comunității Autonome Andaluzia. Care sunt așteptările guvernului andaluz pentru lunile care vin ce privește prezența internațională. Vă doresc mult, mult succes. Ne-ați arătat multe, ne-ați învățat multe aici în Europa și vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Bauza Diaz. Acum un minut uh, celorlalți colegi. Am să fiu foarte severă. Avem foarte mulți colegi care doresc să intervină. Începând cu doamna Clun. Mulțumesc, bună dimineața tuturor! Uh, un element a devenit clar pentru în această dimineață din toate intervențiile, e nevoie de acțiune coordonată la nivelul UE. Uh, același sistem de uh, numărare, de testare și reguli clare și unitare de călătorie în Europa. E nevoie de o voce puternică din această comisie parlamentară astăzi pentru a face un apel ferm la statele membre și la președinția germană pentru a coordona uh, uh, reacția statelor membre, pentru că e esențial atât pentru sectorul turismului cât și pentru călători ca să știe la ce să se aștepte uh, în fiecare țară europeană. S-a vorbit de un nou model în turism, da, e un element important, dar momentan Astăzi, sectorul are nevoie de sprijin imediat și vreau să vă întreb, există vreo diferență între orașe și zonele um, mai îndepărtate, regiunile rurale, ca să zic așa, în uh, ultimele șase luni. Mulțumesc foarte mult! Perfect, mulțumesc, Până președinta, ați respectat timpul de vorbire. Acum, uh, doamna Isabela Garcia. Mulțumesc pentru excelentele prezentări. Acum mai mult ca niciodată vedem uh, legătura dintre turism și transport. E clar că fără mobilitate, fără accesibilitate, turismul este grav afectat. Astăzi, restricțiile din statele membre, carantină, teste, limitarea călătorilor, inclusiv uh, interziceri, de exemplu, Belgia interzice călătoriile spre Spania. Asta nu face decât uh, să pericliteze și mai mult sectorul turismului. Am fi crezut că vara turismul beneficia de oxigen și că putea să iasă din, uh, încet încet din criză, dar iată, lipsa de coordonare este extremă. Uh, trebuie să oferim prin coordonare cetățenilor posibilitatea de a avea încredere să căsătorească din nou, să nu existe discriminări. Turismul trebuie să fie prioritar în planul de la lansare economică. Trebuie să fie un sector uh, prioritar ca să nu dispară extrem de multe IMM-uri care ar lăsa pe străzi șomaj extrem de mulți lucrători importanți în lanțul valoric. Și un ultim mesaj care îmi place mult. Dacă suntem uniți, vom reuși mai bine. Uh, trebuie uh, să fim uniți și nu să ne criticăm doar propriul guvern așa cum o fac unii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Danti. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc invitațiilor noștri care ne-au arătat cât de dramatică este situația turismului. Am constatat de altfel acest lucru uh, în țările noastre, în orașele noastre. Ne este clar care este situația azi. Trebuie să sprijinim mult firmele care suferă și cred că e clar și care e strategia pentru a consolida sistemul, sistemul, relansarea economică, investițiile, domeniul digital, durabilitatea. Eu cred însă că ne lipsește o strategie de relansare a turismului în perioada COVID-ului. Credem că vom scăpa peste câteva luni de COVID și că lucrurile se vor, vor relua, dar nu e așa. Astăzi trebuie să avem protocole sanitare de siguranță pentru cetățeni ca ei să poată să căsătorească în mod sigur, să avem protocoale unice la nivel european. Acesta este, după părerea mea, prioritatea urgentă, pentru că am pierdut deja un sezon și nu cred că putem să pierdem și următorul sezon turistic care pornește acum, dar care va ajunge la nivelul său maxim în următoarele luni. Și cer comisiei, dar și experților să ne dea răspunsuri, soluții urgente. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Lucen, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Primul element, ajutoarele directe depind de statele membre pentru a susține întreprinderile. Nu interpelăm acum comisia, ea și-a făcut treaba. Vreau să vă reamintesc acest lucru. Al doilea element, e adevărat, criza e puternică, dar ea se manifestă diferit în funcție de regiuni. Nu e la fel în zonele periferice. Uh, vedem uh, care e impactul turistic. Al treilea element, da, într-adevăr, e nevoie de mai multă coordonare și aici, într-adevăr, așteptăm reacția Comisiei în ce privește protocoale sanitare pentru turism, în mod specific, reguli clare pentru toți. O propunere încă și mai concretă, criza sanitară, da, a atins și agențiile de voiaj și aici impactul e egal în toată Europa. Nu se pot schimba destinațiile. Am eh, întrebat eh, Comisia dacă se gândește la o platformă eh, unde să se poată schimba bonuri de valoare pentru călătorii neefectuate și au schimbare de destinație. Iată o idee inovatoare care ar putea fi de folos. E o soluție solidară care aduce o soluție directă pentru sector și Doamnă președinte, nu pentru uh, zboruri cu destinație necunoscută, cum uh, precizați chiar dumneavoastră azi dimineață. Sunteți foarte atent la tot ce spun, spune președinta. Mulțumesc, domnule Lutgen. Acum are cuvântul domnul Giuseppe Farandino. Un minut, vă rog. Buongiorno Presidente, grazie. In questi... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În aceste luni am vorbit foarte multe pentru a spune cât de importante sunt întreprinderile de turism în uh, economia europeană. Și o spun cu tristețe pentru că Consiliul în continuare a arătat că nu este interesat de subiect, dezinteresat complet față de un, uh, de un subiect atât de grav. Știm exact care sunt datele, știm câte persoane lucrează în acest domeniu, știm câte parte din, câte parte din PIB a unele țări, din turism. E foarte grav că bugetul Parlamentul European nu are o linie dedicată exclusiv turismului în negocierile pentru CFM și pentru planul de redresare. Statele membre din nou au fost surde la toate cerințele noastre și ale dumneavoastră. Dacă e să ne uităm la nivel internațional, sunt foarte multe mm, întreprinderi care trăiesc aceeași dinamică în momentul de față. Din păcate însă, mulți uh, și eu um, fac parte din cei care s-au bătut pentru aceasta până în fața Parlamentului European, dar din păcate rezultatele până acum nu sunt foarte bune. Ne luptăm pentru uh, muncitorii sezonieri, pentru subvențiile pentru companiile aeriene și așa mai departe. Eu zic că cu susținerea grupului S am înaintat mai multe amendamente și trebuie să facem la fel și acum. La TRAN, la bugete, la AGRI am înaintat amendamente care să încerce să abordeze mai multe dinamici ale acestui sector. Dincolo de aceasta am cerut fonduri pentru întreprinderile care sunt impactate de COVID, fonduri pentru turismul cultural, turismul gastronomic, patrimoniul uh, cultural, care suferă și el foarte mult. Uh, nu știu dacă acum uh, va rămâne din nou Consiliul indiferent, dar mi-e teamă că așa va fi și sper să nu se întâmple așa. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog să respectați minutul pe care vi-l acord. Doamna Le Chanteuse, sunteți cu noi? Da. Mulțumesc. Bonjour à tous, merci. Tous les ex- Bună ziua tuturor! Toți experții spun că sectorul turismului plătește tributul poate cel mai greu al crizei sanitare. Vorbim de uh, sute de mii de pierderi de locuri de muncă. Franța, țară turistică, în primele șase luni din acest an, veniturile au scăzut cu peste 50% vorbim de 17 miliarde de euro anul acesta vis-a-vis -vis de 33 de miliarde anul trecut. Doar mobilizarea francezilor a evitat catastrofa pentru că 94% din ei și-au uh, derulat vacanțele în intern. Deci turismul local este o pârghie de relansare pentru economia națională și la fel se poate întâmpla și în alte state membre. Trebuie legat turismul de uh, local pentru a susține IMM-urile din sector, uh, ajutând acele întreprinderi care valorizează bogăția teritoriilor. acesta propune, dar și altele, figurează în planul strategic pentru turism datând din 12 mai, iată deja patru luni. Mulțumesc foarte mult! Uh, domnul dar unde mi se spune că nu este conectat, spune președinta, deci mergem mai departe și dau cuvântul domnului Arias Ecevaria. Sunteți oare conectat? Da, vă rog, aveți un minut. Un minut. Sí, președinte. Gracias. Eh, parece la situație. Da, mulțumesc. Avem impresia că situația nu se va termina niciodată, dar va, se va termina într-o bună zi când vom avea vaccinul împotriva COVID-19. Am ascultat pe invitați ă, și cred că trebuie să învățăm din ce ne spun ei. Ne-am concentrat pe situația actuală. Este clar că trebuie să facem ceva, dar întrebarea mea merge mai departe. În ultimii ani am avut amenințări similare Ehm, pe, chiar dacă nu am avut, n-am ajuns într-o situație ca cea actuală cu atât de multe pierderi de vieți omenești, dar și pierderi economice. Ce putem face pentru a preveni sau pentru a fi pregătiți pentru viitoare crize sanitare ca cea actuală și cum putem să crea un cadru mai stabil pentru turism? Aș dori să-mi spuneți în primul rând, dacă, atunci când îmi răspundeți, să vă concentrați mai ales pe IMM-uri și pe lucrătorii autonomi care reprezintă 90% din sector și care generează cel mai multe locuri de muncă. Mulțumesc! Monsieur Flego, la parole est à vous pour une minute. Domnul Flego, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte cetățeni mă contactează zilnic, fie din cauza situației cu sănătatea sau din cauza restricțiilor la libertatea de mișcare în sânul Uniunii Europene. Regulile și culorile țărilor se schimbă noapte de noapte și cetățenii nu știu dacă și unde pot călători, nu știu dacă zborul lor va fi anulat sau nu, sau dacă uh, țara lor uh, va apărea în următoarele zile pe vreo listă roșie. E nevoie de o abordare europeană coordonată cât mai rapid ca răspuns la COVID-19. Trebuie să evităm orice uh, interpretări uh, selective și discriminatorii ale acelorași cifre în locuri diferite. Nu mai trebuie să ne permitem așa ceva. Haideți să subliniem importanța abordării regionale cu o strategie comună europeană. Doar abordarea regională este cea justă. De unde și întrebarea mea? Aveți date asupra felul în care restricțiile afectează călătoria? Comparativ orașe-regiuni? Mulțumim mult, domnule Flego, spune președinte, doamna Cutahar. Bună ziua! Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit uh, aici multe intervenții și eu una vreau să mă concentrez pe trei aspecte esențiale. Unu, știm cât de mult încrederea cetățenilor a avut de suferit și de aceea regulile coordonate sunt o necesitate când vine vorba de restricții, de identificarea riscurilor și asta nu doar la nivel UE, ci în modul ideal la nivel global. Pentru că turismul și călătoriile merg mult mai departe de Europa. Apoi, Trebuie să ne asigurăm că durabilitatea, sustenabilitatea e un aspect eh, la care lucrăm. Avem aici o oportunitate pentru a avea un turism durabil și să vedem eh, care e importanța utilizării platformelor digitale tocmai pentru a ne coordona. Și, în al treilea rând, fondurile, sigur, sunt esențiale și atunci trebuie să facem presiuni uh, pentru ca fonduri dedicate sporite să fie dirijate către uh, cei care au nevoie de ele. Trebuie să avem un sector mai rezilient decât până acum. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Danielson, un minut. Mulțumesc. Multe s-au spus deja, într-adevăr, dar aș vrea să înțeleg dacă uh, invitații noștri pot fi mai concreți pe două elemente. Unu, ce putem face noi aici, în Parlamentul European, pentru a uh, recâștiga încrederea în turism, în ciuda ce fac statele membre, pentru că este evident că statele membre uh, sunt fața unui eșec. În fiecare zi schimbă regulile, apar și dispar re, uh, restricțiile de călătorie. Deci, acum, ce putem noi face în mod concret, în ciuda acestor Uh, gesturi necugerate ale statelor membre. În al doilea rând, în ce privește turismul durabil, sigur că e un cel, e un obiectiv. Dacă ne uităm la transportul durabil, e ceva ce știm că putem obține, ne putem asigura că sectorul transporturilor se transformă, dar ce putem face în termeni concreți, că și turismul atunci când va redemara, va deveni un turism mult mai uh, durabil cum o putem face fără finanțare durabilă? Uh, avem un obiectiv comun, dar ce putem face în termeni concreți? Mulțumesc, spune președinte. Domnule Dalunde, v-ați conectat între timp? Vă rog. Uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, COVID-19 a afectat societățile noastre în diverse feluri și în Europa și în restul lumii. Oamenii și-au schimbat obiceiurile de teama de a se infecta. Și în multe orașe din Europa, pe, a crescut tranziția ecologică, au apărut uh, piste de biciclete temporare, mai mulți pietoni și mai multe biciclete. Dar Uh, și este clar că acestea sunt schimbări reale care pot să devină permanente și uh, să se accelereze clar. Eh, chiar. Eu propun să mm, profităm de aceste evoluții după ce va trece criza. Haideți să facem orașele europene făcute pentru biciclete și pentru pietoni. Haideți eh, să avem mai multe vehicule electrice, economie colaborativă și așa mai departe. Mulțumesc! Uh, domnul Puigdemont, mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc tuturor uh, um, vorbitorilor, tuturor invitaților. Criza COVID are un impact foarte grav în regiunile în care uh, turismul reprezintă mai mult decât media europeană. În Catalonia, turismul reprezintă 12% din PIB și 14% din locurile de muncă, deci mai mult decât media Uniunii Europene. Nu putem fi încă optimiști. Cifra de afaceri s-a redus la aproximativ 15 miliarde, dar avem speranțe. Autoritățile catalane au uh, Uh, atras 7 miliarde și jumătate din Next Generation sau pentru acest sector este, sunt pre, prevăzute 9 miliarde și jumătate din Next Generation EU, dar nu se știe dacă aceste fonduri vor ajunge la dispoziția autorităților competente. E nevoie de mai multă subsidiaritate și regiunile cu competență directă trebuie să aibă acces direct la gestionarea fondurilor europene în sectoare cheie ale economiei, cum este turismul. Mulțumesc! Très bien, merci! Foarte bine, mulțumesc. Am încheiat lista deputaților, dar înainte să uit, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Task Force-ului și mai ales doamnei Claudia Montero, domnului Uicheri și domnului Bosadias pentru faptul că au pilotat reuniunea din această dimineață și avem nevoie de această coordonare și înainte de summitul organizat de Comisia Europeană. Invitații sunt încă alături de noi. Vă mulțumesc că ne ați ascultat pe colegii mei și acum aveți trei minute la dispoziție fiecare, foarte strict, ca să răspundeți. Mai întâi, dumneavoastră, doamna Alexandra Priante, aveți cuvântul. Mai sunteți alături de noi? Ale, vous avez minute. Aveți trei minute. Alors, voilà. Alors, allumez votre micro. Vă rog să vă porniți microfonul pentru că nu vă auzim. Nu vă auzim nici acum. Allez, la parole est à vous. 3 minutes. Hello, can you... Vă rog, acum mă auziți? Da, acum vă auzim, mulțumim. Eu vă mulțumesc. Nu doresc să trag concluzii. Sunt două mesaje care trebuie să rămânem în urma acestor prezentări. Atunci când ne prezentăm datele, Așa cum ați subliniat mulți dintre dumneavoastră, obiectivul nostru este să dăm, să inspirăm sprijinul pentru sector, pentru actorii din acest sector, să spunem că sectorul este în pericol. Am spus de asemenea să că 90% din țesutul antreprenorial în acest sector este reprezentat de micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și viața acestor oameni e în pericol. Știm cu toții cât de mare va fi impactul crizei. Am estimat că va dura cel puțin 2 ani și jumătate pentru a crește, pentru a depăși criza, pentru a reveni la cifrele dinainte de criză. Când vorbim despre durabilitate și inovare, nu dorim doar cuvinte, spun, dorim să spunem că este ocazia ca acum că repornim la drum să nu revenim doar la aceste cifre ca atare, ci să ne gândim și la calitatea acestora. Deocamdată nu există nicio ezitare în a spune și o spunem uh, alături de actori și guverne că avem nevoie de sprijin, e nevoie de sprijin de stimulente fiscale, instrumente de lichiditate și alte tipuri de sprijin care trebuie să existe pentru că dacă nu, nu rezistăm până la vară. Și 70%, 70% pierderi până la sfârșitul anului, efectele vor fi foarte dificil de suportat și de recuperat. Deci un mesaj important din partea um, noastră, Organizației Mondiale a Turismului, lucrăm într-un cadru global. Nu putem spune că un element e mai important decât celelalte. Este momentul Dacă spuneți că Comisia nu vă aude suficient, noi vă, fim, vă suntem alături pentru a transmite acest Uh, mesaj și dorim mai mult decât un workshop, dorim o propunere clară. Nu suntem siguri dacă um, a avea o sumă în uh, planul de lansare alocată pentru turism ar fi avut un impact diferit decât dacă țările dumneavoastră ar lua, uh, să ia decizii pentru turism. Dar uh, trebuie să ne asigurăm că acești bani vor ajunge în proiecte cu efect asupra turismului. Să nu uităm un lucru. Turismul nu este un sector care există într-un vid. Este un sector integrat care cu siguranță are un impact asupra tuturor celorlalte sectoare economice. Nu este un lucru care există doar trei luni pe an, este un lucru care uh, permite oamenilor să trăiască tot anul. Și doresc să vă mulțumesc și uh, reafirm sprijinul nostru față de dumneavoastră și pentru dialogul cu celelalte instituții. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc. Vă mulțumesc. Continuăm acum cu doamna Todora Mașinska sunteți aici. Vă rog, trei minute. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să mă refer la comentariile pe care le-au făcut uh, deputații din sală și de la distanță și o să încerc să dau câteva răspunsuri, începând cu doamna Monteiro, care întreabă de ce e atât de dificil să avem uh, măsuri coordonate. Problema este că nu avem cum să urmărim atât de aproape toate recomandările comisiei, deși intenția de a face mai bine este foarte clară, numai că nu se materializează tot timpul. Aș vrea să revin asupra acestui subiect pentru că mi se pare că ține de competența diferitelor organe în uh, domeniul turismului. Știu că Parlamentul a susținut mereu astfel de demersuri. De fiecare dată însă că se discută turismul, noi am sperat ca Parlamentul să ne susțină, așa cum s-a întâmplat uh, până acum. Sunt de acord cu domnul Rambosa și cu ceilalți care au spus că trebuia să se facă mai mult cu această ocazie, pentru ca să se permită o circulație mai liberă și în același timp mai sigură mai ales IMM-urile, care sunt extrem de importante pentru economia noastră, au cerut uh, de multe ori să se întâmple așa. Dumneavoastră, ca parlamentari în Parlamentul European, put, vă rog să continuați să ridicați aceste probleme de fiecare dată când aveți ocazia. Dar, pe termen lung, va fi nevoie să schimbăm uh, balanța puterii și ca să răspund la ce a spus domnul Eceveria, va trebui ca Europa să fie mai rezilientă pe viitor, să sperăm că această criză să ne fi învățat cum să facem acest lucru. În legătură cu Convenția pe Turism, pe care au menționat-o doamna Perne și uh, alți colegi, noi vom face totul ca să participăm. Am adus deja o contribuție pe, la FOR suntem încrezători că și Comisia poate să facă totul ca acest eveniment să fie pozitiv într-un moment când e absolut necesar, în care sectorul turismului se află în pragul colapsului și în care posibilitatea de a construi un viitor mai bun e mai importantă ca niciodată. Ultimul comentariu pe care vreau să-l fac este, răspunzând domnului Danielson, ce poate să facă Parlamentul European pentru ca să compenseze lipsa de efort a Consiliului pentru a putea îmbunătăți încrederea în circulație? Există mai multe proiecte pe termen scurt care se pot aplica. Investițiile în măsuri țintite pentru creșterea încrederii consumatorilor, dar și soluții digitale mai bune în următorii 2-3 ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iar acum vreau să dau cuvântul doamnei Lola Unia Cardenias. Trei minute. Ne auziți? Da, mulțumesc, sunt aici. Mulțumesc foarte mult pentru susținerea generalizată și generală și pentru tot ceea ce ați spus. Cred că cel mai important e să vorbim despre vara care a trecut, pentru că nu am reușit să ne redresăm uh, nici după această vară când s-au deschis totuși granițele în parte. După cum am menționat, am fost sectorul care a fost lovit cel mai puternic dintre toate. Sunt de acord și cu colegii care au spus că recomandările făcute până acum nu sunt suficiente. Trebuie ca statele membre să acționeze împreună într-o manieră coordonată. Domnule Haider, domnule Fidanța, sunt absolut de acord cu dumneavoastră avem nevoie de susținere uh, din punct de vedere uh, al uh, aspectelor fiscale, avem nevoie de stimulente, de protejare a lucrătorilor, de investiții în promovarea unor măsuri. Claudia Monterio, Elena, Istvan, mulțumesc foarte mult pentru tot ce a spus, pentru că nu trebuie abordată problema numai la nivelul statelor membre, ci trebuie crescută conștientizarea la nivel internațional la nivel G20, de exemplu. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și nu trebuie să facem uh, greșelile pe care le-am făcut înainte. Să ne amintim de 11 septembrie și de protocolele pe care le-am avut după aceea. Adoptarea unor protocoale de siguranță, uh, protocoale sanitare, de exemplu, care au ajutat foarte mult și care au reușit să crească încrederea turiștilor. Folosirea măștilor, de exemplu, a fost una din aceste măsuri, dar e foarte puțin coordonată. Nu mai se știe cine, unde trebuie să uh, folosească masca și cât timp. Sunt absolut de acord cu Teodora. Proiectele pilot din partea Parlamentului sunt uh, binevenite dar uh, statele membre sunt cele care trebuie să pună până la urmă măsurile în aplicație. Mulțumesc foarte mult doamnei Clun pentru că a vorbit despre o coordonare europeană necesară. Săptămâna viitoare avem o întâlnire informală a ministrilor. Consiliul se întrunește pe turism săptămâna viitoare și e nevoie de o declarație care să ceară cooperarea internațională în domeniul turismului, adică acțiuni coordonate până la urmă, că despre aceasta este vorba. Recomandările nu sunt suficiente, Comisia a făcut tot ce a putut, dar uh, apreciem și eforturile președinției uh, germane. Avem nevoie de um, reîncrederea cetățenilor, trebuie să le readucem uh, dorința de, a, de, de turism și sau să conștientizeze mai bine faptul că pot să călătorească în siguranță, trebuie să reconstruim această încredere. Eu cred că împreună suntem mai puternici întotdeauna și puteți să vă bazați pe susținerea sectorului nostru pentru că cu cât vom acționa mai repede va fi mai bine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru că ați luat cuvântul și vreau să-i dau cuvântul acum doamnei Cristina Nunes care are cuvântul 3 minute. Mulțumesc! Mă auziți? Da, vă auzim, vă auzim foarte bine. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și mulțumesc și pentru întrebări. În, încercând să răspund la cât mai multe întrebări care s-au pus, aș spune în primul rând că e nevoie de mai multă susținere pentru sector, pentru regiuni și vom face totul pentru ca să avem un răspuns european. Spuneam că turismul este o problemă europeană, depinde foarte mult de funcționarea bună a pieței interne și vom vedea probabil în curând cât de afectată este piața internă de lipsa de funcționare a turismului în momentul de față. Poate că este momentul acum să ne gândim cum să dăm mai multe competență Uniunii în domeniul uh, turismului. Suntem uh, convinși că cu ajutorul Parlamentului putem să obținem mai multe și la nivel național, să încercăm să deschidem uh, turismul uh, într-o manieră coordonată. Instrumentul pe care îl avem la nivel european este destinat creierii de încredere la nivel european în cetățeni și cred că putem face destul de multe. S-a pus întrebarea despre diferența impactului între diferitele regiuni uh, și așa mai departe. Știm că unele zone rurale, care sunt de obicei o a turismului național, sunt de succes, au funcționat foarte bine anul acesta, dar e un procent foarte mic spre deosebire de majoritatea care, de fapt, profită, majoritatea locațiilor profită de vizitatori europeni ei sunt cei care au suferit cel mai mult. Ce pot face la nivel regional, deci um, actorii pentru a îmbunătăți aceste domenii, trebuie să investim în redresare, trebuie să um, vorbim de uh, modelele de business pe care le avem, care pot să fie mai, uh, mai eficiente. De ce? Pentru că e nevoie de o schimbare comportamentală. E nevoie de o abordare prin care să fie foarte clar care sunt uh, destinațiile sigure. Asta nu se poate face decât dacă oferim o experiență sustenabilă a turismului în acea locație. Nu merge fără sustenabilitate. Pactul verde trebuie să devină um, uh, o regulă nu putem să avem uh, un continent neutru din punct de vedere climatic dacă nu suntem sustenabili. Avem nevoie de o politică pentru turism și de resurse care să țintească în această direcție. Avem Convenția Europeană a Turismului care poate să ne ajute pentru un plan concret de acțiune. Digitalizarea e esențială pentru că IMM-urile nu pot să intre pe piață, nu pot fi competitive dacă nu există destulă digitalizare. Lipsa de finanțare e o problemă generală și cerem regiunile lor să solicite din instrumentele de coeziune, din mecanismul de redresare creat, banii care li se cuvin, trebuie investit în soluții digitale, în uh, crearea uh, unui uh, unei comunități care să funcționeze în domeniul turismului și cred că e foarte important să încurajăm deci pe toți să facă ce trebuie. Mulțumesc pentru informațiile oferite, mulțumesc încă o dată și o zi bună. Mulțumesc și dumneavoastră și încheiem acum cu domnul Juan Marin 3 minute. Eh, mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și pentru ideile dumneavoastră. Voi încerca să răspund la unele întrebări și voi da punctul meu de vedere și din Andalusia. Mai întâi, doamna Elena Contocoara întreba prin ce măsuri ce măsuri s-au luat pentru a reacționa la această situație atât de dificilă. Sunt măsuri care nu s-au aplicat și ar fi trebuit să se aplice și care sunt importante. Măsuri pentru a facilita mobilitatea în spațiul Schengen între cele 27 state membre. Trebuie să ne coordonăm, dar ce să coordonăm? Ei bine, aceste măsuri, prin aceste măsuri, odată pentru totdeauna, trebuie uh, să ne reglementăm frontierele pe baza unei criteriu unic pentru carantină sau pentru deschiderea coridoarelor sanitare care garantează mobilitatea. Domnul Bausa m-a întrebat de asemenea care sunt perspectivele în legătură cu um, turismul uh, din străinătate în Spania. Ei bine, perspectivele sunt foarte proaste și se riscă, riscăm să pierdem multe firme și multe locuri de muncă, nu doar în Spania, în Andalusia, ci în multe state membre ale UE. Doar în Spania se prevede în 2020 o pierdere de peste 64 de miliarde în acest sector. Și chiar dacă regiunile ca Andalusia și deocamdată regiunile ca Andalusia nu primesc ajutor Chiar dacă noi am avut un plan uh, în valoare de 420 de milioane, din care 200 uh, și de milioane vor fi pentru finanțarea um, uh, întreprinderilor, dar vom pierde, așa cum am spus, milioane de locuri de muncă. Măsurile trebuie să fie proporționate și trebuie să aibă obiectivul de a oferi formare și încredere în viitor. 2021 mm, poate să fie un an mai bun sau mai prost în uh, funcție de deciziile pe care le luați dumneavoastră și aici, în această comisie. Este o provocare a noastră a tuturor. Cu toți împreună trebuie să acționăm. Deciziile nu vor veni doar din teritoriu. Noi continuăm să conducem Andalusia în următoarele luni și vom uh, direcționa toate resursele noastre pentru acest uh, turism național de proximitate, pentru că știm că înainte de 2021 nu vom recupera nimic din turismul uh, din străinătate. Aș spune că avem nevoie de o strategie comună europeană pentru a face față acestei crize și în domeniul turismului. Bineînțeles că e nevoie de această strategie și aceasta este linia care trebuie să fie urmată de, urmărită de comisie. Și aș mai face un comentariu legătură ce a spus uh, o altă invitată. Uh, turismul nu este într-o situație de risc acum. Sectorul turismului este într-o situație de risc de când a apărut COVID-ul în ianuarie și um, deciziile ar fi trebuit să fie luate cu luni în urmă, nu acum pentru toamnă sau pentru iarnă. Dacă nu, asistăm la o uh, criză, la un dezastru social și economic și va fi foarte greu să ne revenim. Mulțumesc pentru ocazia de a uh, vorbi în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc tuturor invitațiilor în numele Comisiei pentru Transporturi. Dragi colegi, Vă mulțumesc pentru pertinența ideilor și întrebărilor dumneavoastră și mulțumesc Task Force-ului pentru faptul că promovează aceste subiecte extrem de importante din trei puncte de vedere, pentru că e vorba de IMM-uri în uh, proporție de 90% Uh, un țesut economic um, de proximitate, local. Avem una, o a doua axă. Ce facem urgent? Comisia Europeană trebuie al, cu sprijinul Parlamentului. Și, așa cum a spus cineva, trebuie să ne, fim, să ne facem auziți, vă, vă garantez că ne vom face auziți, în primul rând când vine vorba de buget și investiții. Nu vom putea anticipa nu vom putea avansa în acest sector fără linie bugetară și în cadrul planului de relansare economică lupta nu face decât să înceapă și trebuie să gândim, să ne gândim la viitor. Aveți dreptate, domnule Lucen, turismul de mâine trebuie să se definească altfel și când spunem turism durabil de proximitate, poate uneori nu ne dăm seama, dar sunt regiuni pe care nu le putem uita, cum sunt cele ultraperiferice și e clar că nu trebuie să ne neglijăm aceste aspecte și nu vom putea să o facem singuri. E nevoie de coordonare la nivel european pentru că trebuie întâi să facem curat la noi acasă înainte de a cere obiective la nivel internațional. Trebuie mai întâi să ne coordonăm la nivel european și apoi să intrăm în negocieri internaționale. Am uh, luat notă de toate reflexiile dumneavoastră, le voi transmite Comisiei Europene, contați pe mine și, dragi colegi, mulțumesc serviciilor tehnice care ne permit întotdeauna să lucrăm foarte bine. Vă mulțumesc că fiți alături de noi. Președinta mulțumește cu amabilitatea interpreților și pentru um, faptul că au acordat șapte minute în plus. Vă mulțumește personalului tehnic. De asemenea, este clar că reluăm lucrările la ora 13.45 în această după masă. Poftă bună! Se suspendă ședința.